Right, good afternoon, every... Bună ziua tuturor! Vă rog frumos să luați loc ca să ne reluăm lucrările. Văd că domnii raportori sunt prezenți. Primul punct de pe ordinea de zi în această după-amiază este un schimb de opinii despre instrumentele financiare derivate și contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții Domnul Werner Langen este raportor și dau cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că rândurile cele din urmă sunt deja pline, rândurile din față ale deputaților încă sunt destul de goale. Totuși, încep deja și fac unele observații preliminare. Grupul de lucru competent al Consiliului a Uh, încheiat o sesiune de ședințe uh, de mai multe zile, analizând uh, propunerea comisiei. Aș fi făcut unele propuneri de amendament care însă nu mi se par potrivite pentru piața OTC-urilor. Din 5 ianuarie 2011, când președinția ungară a preluat mandatul de la colegii belgieni, președinția ungară a și a, um, luat în dezbatere o extindere a, a um, domeniului de aplicare contrar deciziilor a, uh, G20, contrar propunerii Comisiei, a, uh, contrar propunerii a, uh, și poziției Uniunii Europene. Dacă acest lucru se va face, atunci poate că, poate că produsele derivate de pe bursă uh, vor câștiga, însă cred că, uh, cred că este neavenită orice modificare, orice extindere a domeniului de aplicare, așa pe ușa din dos. Uh, dacă vrem așa ceva, atunci Consiliul și noi trebuie să cerem Comisiei să facă o nouă propunere legislativă. Deci atât despre domeniul de aplicare. Apoi am uh, comandat uh, trei documente uh, la serviciul nostru științific, care din păcate au fost finalizate într-o, într-o versiune preliminare, așa numite briefing papers, apia vinerea trecută. doamna Bons, domnul Dominici, domnul Confin, Löb, Strindberg și Knute au primit deja aceste documente. Cele trei rapoarte, așadar, care au fost transmise raportorului și raportorilor din umbră, trebuie încă evaluate. Ele vizează cele două expertize științifice din uh, articolul 7, și respectiv uh, uh, reprezintă o analiză a studiului comparativ UE-SUA uh, care stă la baza propunerii legislative a Comisiei. Având în vedere aceste documente, voi transmite miercuri seara forma finală a raportului meu. Raportul conține 99 de amendamente un număr redus a fost preluat din uh, deliberările Consiliului European, uh, apoi unele amendamente țin cont de poziția Băncii Centrale Europene Uh, și altele uh, reflectă punct poziția serviciului juridic. Deci am încercat să actualizez toate amendamentele în lumina celor trei rapoarte despre care v-am vorbit, pe care le-am primit uh, vinerea trecută, iar um, în cursul zilei de miercuri voi transmite versiunea finală a documentului, astfel încât termenele pentru cea de-a doua consfătuire și um, pentru Uh, traducerea în celelalte limbi oficiale să poată fi respectate. Azi era prevăzută pre, uh, prezentarea acestui raport și o primă dezbatere. A doua prezentare este prevăzută pe 28 februarie. Termenul pentru depunerea amendamentelor, amendamentelor este 15 martie, iar discutarea amendamentelor pe 4 aprilie, având în vedere ca votul în Comisia Econ să uh, fie pe 20 aprilie și uh, votul în plenară în iunie. Așa cel puțin am uh, convenit asupra calendarului și cred că dacă ne facem treaba, atunci putem să respectăm toate consemnele din acest calendar. Pe de altă parte, știm că propunerea propunerea grupului de lucru al Consiliului pentru ca Consiliul European să decidă în, acest în acest dosar încă în această primăvară este ușor deplasată. Comisia Consiliul trebuie în sfârșit să recunoască că poziția Parlamentului trebuie și ea avută în vedere. Acum trec la amendamente și enunț cele mai importante dintre ele. 1. Domeniul de aplicare. Am spus-o deja, anume că Consiliul dorește să extindă domeniul de aplicare a propunerii Comisiei pe toate uh, Uh, produse derivate, însă există o minoritate care blochează această propunere a Consiliului și care crește uh, de la o zi la alta. Uh, se există temerea că prin extinderea domeniului de aplicare s-ar crea niște nișe de eludare, să zicem așa, în ce privește anumite derivate. Pentru că 80% din Uh, derivate sunt așa numite OTC-uri și doar 20% sunt uh, tranzacționate în mod transparent uh, la bursă. Acestea din urmă însă nu fac parte din domeniul de aplicare al propunerii comisiei. Dacă analizăm lucrurile în mod obiectiv și dacă ținem cont și cele spuse de președinția ungară cu nu mult timp în urmă, nu pare să fie nici necesară, nici oportună extinderea domeniului de aplicare, așa cum propune grupul de lucru uh, responsabil pe fond al uh, Comisiului, Consiliului. Uh, decizia G20 s-a referit foarte clar la derivatele OTC, de aceea este justificată în continuare distinția între OTC-uri și celelalte produse derivate. Există o foarte bună reglementare a pieței și nu trebuie ca această piață să fie extinsă asupra uh, OTC-ului. Probleme, problemele nu apar pe piețele reglementate, ci pe piața OTC-urilor. Implementarea așa numitului Dodd-Frank Act care introduce anumite reglementări în, domeniu, în comerțul uh, cu OTC-uri, cu derivate de tip OTC, uh, trebuie uh, și el avut în vedere, astfel încât cele mai importante piețe și sistemele lor de reglementare să fie cât de cât armonizate. Mâine voi avea o discuție cu uh, reprezentanții președinției ungare a Consiliului și pot să vă spun doar că dacă voi avea susținerea necesară din partea colegelor și colegilor pentru a păstra domeniul uh, de aplicare, uh, atunci eh, și față de președinția ungară putem să impunem acest uh, punct de vedere, pentru că președinția ungară a făcut 101 modificări peste tot unde apărea cuvântul OTC, l-a șters. Ei bine, eu cred că uh, președinția organă trebuie să revină asupra acestei decizii. Apoi, în articolul 1 al propunerii de reglementare, avem o serie de uh, uh, reclamații eh, privind eh, anumite exceptări generale din domeniul de aplicare. Aceste exceptări cu titlu general, generic, sunt însă în contradicție cu decizia, decizia G20. Cred că pragul de clearance ar trebui să fie uh, cel care instituie eventuale, excep, eventuale exceptări sau nu. Aici, uh, în uh, acest articol se fac diferite propuneri cu diferite justificări. În legătură cu băncile publice se spune că băncile care tranzacționează produse derivate uh, trebuie, trebuie să constituie obiectul unor verificări mai intense. Eu nu cred că este oportun așa ceva. Deci pentru pentru bănci, care, bănci publice care sunt 100% în proprietatea statului. Aici mai încape loc de discuție, însă la bănci de investiții nu cred că ar trebui să fie cazul. În al doilea rând, se dorește din partea mai multor colegi o exceptare din domeniul de aplicare a fondurilor de pensii. Sigur, există eh, diferite forme de fonduri de pensii în Uniunea Europeană. De aceea acest punct trebuie dezbătut și aș vrea să propun ca pe eh, tema acestui eh, punct al fondurilor de pensii să mai obținem și o expertiză independentă. O a treia dorință pe care o avem vizează acei actori de pe piață care sunt uh, activi pe un alt segment al pieței, de exemplu uh, uh, comerțul cu energie. Acest acest, această piață, acest comerț cu energie trebuie să se supună unui alt cadru de reglementare și nu cadrul de reglementare ce are ca obiect uh, produsele financiare derivate. Tocmai de aceea am uh, propus un considerent în care spunem că în cazul în care există un cadru de reglementare identic cu competențe identice, atunci uh, Comisia poate să opereze o să implementeze o exceptare, dar nu, uh, aceasta nu poate fi menționată expresis verbis în propunerea legislativă Uh, în cauză. În ce privește, uh, privește anumite produse derivate, există um, uh, pentru anumite tipuri, uh, uh, problema unor garanții, scrisori de garanții, care în anumite uh, cadre legislative pot avea semnificații importante. Însă nici, aici, nici acestea nu pot fi exceptate de la domeniul de aplicare. Apoi, în ce privește organismele de comercializare a titlurilor de valori mobiliare, acest, de exemplu, organismele pentru plasament colectiv, Uh, au activități reduse cu produse derivate, însă ele trebuie să trebuie să fie verificate și examinate pentru a se putea constata în ce măsură sunt sau nu sunt uh, considerate așa numite contrapartide centrale. Sigur că uh, ni se spune că Trebuie să, fim, um, să avem o atitudine reținută pentru a nu periclita întregul proces, însă uh, cred că în, cred că trebuie să fim atenți și la anumite forme de, de, de eh, produse derivate Eh, speciale, de exemplu produse derivate legate de industria asigurărilor, respectiv trebuie să avem în vedere și operatorii mici și mijlocii. Nu putem să-i uh, exceptăm ab ovo de la uh, domeniul de aplicare. Uh, noi trebuie să ne asumăm un rol de reglementare care trebuie să aibă impact asupra întregii pieței derivatelor, inclusiv la nivel global. Și după uh, acest uh, element central al uh, exceptării de la domeniul de aplicare, avem un alt complex de teme, cel al contrapartidelor centrale nefiscale, nefinanciare. Aici cred că există o serie de limitări care impun o modificare a propunerii Consiliului. Deci, uh, se, uh, de exemplu, Consiliul uh, dorește ștergerea acea anumitului prag de notificare care este impus. Pentru acest lucru există o majoritate considerabilă în Consiliu, deci dacă noi am fi de altă părere, atunci creăm un potențial de conflict, ca să spunem așa eu sunt de acord în principiu cu eliminarea acestui prag de notificare dacă, în schimb, se uh, instituie o regulă de minimis pentru obligațiile de notificare, pentru ca lucrurile să, uh, notificările să nu trebuiască să fie uh, făcute ulterior ci să se facă în uh, același moment cu, uh, cu uh, tranzacția. Tocmai de aceea am preluat ștergerea, propunerea de ștergere a pragului de notificare, dar în același timp am făcut propunerea de a introduce un, o regulă de minimis pentru IMM-uri. În ce privește pragul de clearing, aici avem o serie de probleme care apar. Este vorba de pragul de la care, începând, trebuie pentru anumite eh, produse derivate să se organizeze un clearing intern. Eh, clearingul este un proces eh, de cea mai mare importanță pentru toate contrapartidele centrale am obținut uh, multe puncte de vedere din partea actorilor de pe diferite piețe naționale, uh, din partea unor autorități de reglementare, dar care, care nu fac decât să listeze unele criterii care se regăsesc și în uh, prevederile ESMA. Nu cred că aceste criterii trebuie menționate în anexa 1, pentru că problema standardizării contractelor este una din probleme, însă cealaltă problemă este clasificarea derivatelor după intensitatea de risc a lor. Credem că cel mai mare risc este la așa numitele credit swap-uri, dar există și alte produse derivate la care poate criteriile de risc nu sunt atât de severe și atunci ele pot fi tratate în mod diferit. Este important pentru toți actorii uh, care au ca și activitate de bază uh, achiziția de uh, materii prime, care fac uh, altfel de, de, de tranzacții, care să fac investiții și așa mai departe, ca acestea să fie într-o uh, exceptată în principiu și să existe două praguri distincte. Odată un prag cantitativ și apoi un prag calitativ. Pragul calitativ ar trebui să uh, aibă în vedere uh, relevanța uh, produsului pe segmentul de piață sau pe piață. Acum nu discutăm oportunitatea acestei propuneri, ci preiau pur și simplu din expertiza pe care am primit-o și anume pragul de 0,1% de pe Uh, piața derivatelor. Deci uh, piața, piața derivatelor uh, este undeva la 110 miliarde, deci 0,1% e undeva peste 6 milioane de euro, deci 0,1% nu este puțin. Însă acest prag mai poate fi verificat și evaluat. Apoi, indicii de risc Uh, sunt uh, și ei foarte importanți pentru că ei se uh, orientează după riscul de credit, după cifră de afaceri și așa mai departe. Doar dacă cel puțin unul din acești factori, din acești indici este împlinit, doar atunci ESMA împreună cu uh, Comisia Europeană trebuie să impună și să verifice pragul de clearing. Acest lucru ar trebui să se întâmple oricum până în, la mijlocul anului 2012. din punctul de vedere al agenților de pe piață, sigur, eh, stabilirea clearing-ului este eh, cel mai important, eh, cel mai important aspect. Important este însă pentru piață ca și riscul contrapartidelor centrale să fie prezentat și ușor de recunoscut. În al doilea rând, după cum v-am spus, am propus uh, o introducere a unei reguli de minimis pentru uh, acest uh, uh, prag de clearing. La contrapartidele centrale nefinanciare, sigur, uh, cost, uh, se produc costuri uh, crescute, costuri suplimentare prin aceste uh, verificări și prin introducerea acestor praguri. Pe de altă parte, nu putem spune că uh, întreprinderile respective nu prezintă în mod general riscuri din punct de vedere al acționării unor deri, tranzacționării unor derivate. Apoi, alt aspect, dacă uh, se pune întrebarea când anume trebuie să fie instituită obligația de clearing uh, dacă doar o singură dată este depășit uh, pragul sau uh, dacă se depășește repetat. Propunerea mea este ca da, în cazul depășirii acestui prag pe timp de 90 de zile consecutive, să se instite obligația ca în decurs de șase luni să se facă raportarea pentru backloading, deci pentru tranzacțiile deja acumulate, și după șase luni să fie incluse în obligația de notificare, în obligația de clearing, doar acele tranzacții care trec de pragul respectiv. Cred că dacă, dacă am face așa cum propune Comisia, practic am introduce uh, obligația de clearing pentru toate, toți actorii, ceea ce ar crea o povară enormă pe umerii uh, agenților, actorilor de pe piață, un lucru care este, uh, este, creează riscuri suplimentare și nu este nici de cum necesar. Uh, deci aceste obligații de clearing trebuie văzute în corelație cu uh, uh, situațiile de exceptare pe care ni le dorim. Asta este abordarea corectă. Se mai pune um, um, problema societăților mamă și relației lor cu sucursalele, cu firmele subsidiare. Deci dacă uh, participarea societății mamă este de cel puțin 50%, atunci tranzacțiile uh, intra uh, companie, chiar dacă vizează tranzacții uh, interstatale și chiar către sau dinspre state terțe, nu trebuie să se supună obligațiilor de eh, clearing atunci când eh, nu este depășit un anumit eh, prag. Sigur că, de exemplu, e posibil ca o parte a unui mari companii să tranzacționeze doar anumite produse pe o anumită piață într-un anumit stat, câtă vreme o altă parte a economiei companie să-și asume alte riscuri, alte, să tranzacționeze alte derivate în alt stat. Deci trebuie văzută uh, uh, compania pe ansamblu. Apoi, în ce privește autorizarea CCP-urilor, a contrapartidelor centrale. Am preluat uh, propunerea unui coleg care zice că acele colegii care sunt propuse de comisie nu fac decât să crească povara birocratică și împiedică o reglementare rapidă și eficace. Recunosc că statele membre care sunt afectate doar în mod secundar se întrerupe vorbitorul. Că aceste state membre nu trebuie Uh, împiedicate uh, de, prin niște reguli birocratice uh, și suprabirocratice care impun ca în fiecare caz în parte să se pună de acord peste 50 de persoane. E prea mult. Tocmai de aceea am preluat propunerea de desfințare completă a colegiilor cu condiția ca ESMA să fie obligată să consulte sistemul uh, Băncii Centrale Europene, să consulte pragurile de notificare care sunt impuse companiilor și să consulte autoritățile de reglementare din statele uh, în cauză pentru a vedea exact care reglementări le se supun uh, agenții. Aici în plus, este important de reținut că propunerea noastră este susținută și de Banca Centrală Europeană. Adică mă refer aici la consultarea sistemului informatic al Bălcii Centrale Europene. Autorizarea contrapartidelor centrale nu trebuie să uh, Uh, fie uh, efectuată de către un for care nu are competențe foarte clar stabilite. Tocmai de aceea, contrapartidele centrale trebuie autorizate, licențiate în, de către autoritatea de reglementare a statului membru în care își au aceste contrapartide centrale sediul central. Nu toate statele membre uh, sunt vizate de acest lucru pentru că ESMA mai întâi trebuie să uh, Uh, constate și să confirme că uh, există uh, instanțe de arbitraj corespunzătoare pentru astfel de activități în statul membru în cauză. Așadar, preiau aici, fără niciun fel de restricții și rezerve, propunerea colegului Peter Skinner. Acum, după ce am uh, desfințat colegiile și am crescut competențele statelor membre la autorități, haideți să vedem care este situația contrapartidelor centrale din state terțe. Aici uh, cred că propunerea Comisiei este prea moderată, prea reținută. Trebuie să creăm uh, o situație de, de competiție bazată pe criterii echitabile egale. Tocmai de aceea, am primit și o propunere de amendament pentru a, a trata autorizarea contrapartidelor centrale din state terțe, la fel cum tratăm cele din interiorul Uniunii Europene. Pe de altă parte, trebuie să existe, propunem posibil, introducerea posibilității de a, cre, de a autoriza o CPC dintr-un stat terț dacă există cu acel stat terț un acord bilateral al unui stat membru. Și trec la, purmul, la punctul următor, interoperabilitatea. Comisia a fost foarte reținută în ce privește interoperabilitatea dacă interoperabilitatea ar urma să fie extindă, extinsă asupra tuturor derivatelor și OTC-urilor, practic riscul s-ar muta la cu totul alt nivel. Tocmai de aceea, Comisia a propus un sistem complex de articole și prevederi care vizează interoperabilitatea. Eu propun ștergerea tuturor acestor reguli de interoperabilitate și să rugăm Comisia uh, să elaboreze un set coerent de măsuri de interoperabilitate odată ce vom avea experiența din teren. Deci, întregul acesta articol, capitol pentru mine, este uh, uh, uh, practic propus pentru eliminate. Uh, pentru că uh, dacă nu facem în acest lucru, am argumentat că uh, vom crea noi riscuri sistemice pe care nu le mai putem controla. În ce privește uh, competențele ESMA și Comisiei uh, privind uh, pregătirea agenților pe, care intră pe piață în ce privește prevederile băncilor, Băncii Centrale Europene, aceste competențe ar putea fi stabilite până în 2012. Propunerea ESMA și a Comisiei trebuie să Uh, fie încă lămurite, uh, așa cum trebuie lămurită și problema pieței uh, în ansamblu, care încă este foarte greu de definit. Depindem încă și de ceea ce vom primi dinspre Statele Unite. În ce privește CPC-urile, Uh, mai sunt aici de dezbătut și de analizat și regulile de guvernanță, uh, verificarea internă a riscurilor și aici propunerea mea este ca uh, președinția în Comisia Internă de Stabilirea Riscului, Evaluarea Riscurilor să nu fie asumată de cineva de la clearance, ci să existe o, o președinție independentă a acestei comisii de evaluare a riscului. În ce privește regulile de insolvență ale CPC-urilor, aici uh, cred că Comisia a făcut o propunere foarte bună. Trebuie să existe reguli clare de insolvență. Cel puțin așa a propus Comisia. Dacă la un clearing uh, cel mai mare uh, client de clearing sau primii trei clienți cei mai mari din clearing dau faliment, atunci Trebuie ca reglementările tranzitorii să fie astfel stabilite încât CPC-urile să poată totuși supraviețui. Problema este că avem diferite sisteme de insolvență, așadar acest alineat trebuie uh, uh, examinat foarte atent în ce privește uh, efectul său legal. Apoi, în ce privește registrele de tranzacții, se pune întrebarea dacă trebuie uh, registre pentru fiecare clasă de derivate, pentru fiecare stat membru în parte, fie pentru, uh, separat pentru uh, derivatele tranzacționate în Uniunea Europeană și registrele, registre pentru cele tranzacționate în afară. Știm că, de exemplu, în Statele Unite există registre de tranzacții în care sunt înregistrate 80% din derivatele uh, Uh, primilor șase uh, uh, competitori. Aceștia își introduc în mod voluntar tranzacțiile în acest registru. În legătura cu aceste tranzacții, așadar, se pune problema cum, cum putem lega autorizarea acestor registre de tranzacții de autorizarea și recunoașterea registrelor de tranzacție din state terțe. ESMA și Banca Centrală Europeană au comunicat grupului de lucru al Consiliului că nu sunt în, nu sunt în măsură cu personalul din dotare și având în vedere volumul de tranzacții să pună la punct un registru central fără participarea celorlalte registre. Deci trebuie să ne gândim la o regulă de participare, de implicare a registrelor din statele terțe. Uh, în acest domeniu, deci, propunerea Comisiei este una pe care o salutăm. După această consfătuire de azi, uh, doresc să uh, aduc într-o formă finală raportul meu și vreau în încheiere să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor colegilor, tuturor raportorilor din umbră, Uh, tuturor reprezentanților autorităților de reglementare din statele uh, uh, membre, tuturor acelora care, prin contribuțiile lor, au colaborat, au contribuit la conturarea unor decizii, a unor amendamente. Nu trebuie să ne lăsăm induși în eroare de președinția ungară a Consiliului, nici să ne punem sub, lăsăm pus eh, sub presiune de a adopta până în 20 martie o decizie în acest sens. Deci în 20 aprilie votul va fi adoptat în uh, comisia noastră cu uh, uh, împreună cu avizul serviciului juridic și atunci vom putea ca în urma votului final din iunie să putem participa la o negociere uh, definitivă cu Consiliul. Este foarte important ca în acest context să vorbim și despre uh, uh, structura de personal a autorităților din statele membre. De ce o spun? Pentru că azi dimineața am avut audiera a trei uh, șefi de autorități de reglementare uh, din trei state membre. În urma acestor uh, audieri, am observat că acum uh, există disponibilitatea de a uh, oferi acestor noi autorități uh, competențe, personal, resurse suficiente pentru ca aceste autorități să își poată executa mandatul pentru, uh, așa cum a decis și Parlamentul. Și vă cer încă o dată scuze pentru întinderea prezentării mele și pentru caracterul tehnic al ei. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Trebuie să spun că deseori am avut uh, discuții foarte interesante cu uh, reprezentanții președinților prin uh, rotație despre faptul că avem rapoarte care sunt uh, prezentate uh, la momentul oportun și um, am fost felicitați pentru rapiditatea cu care lucrăm. Dar am răspuns că noi nu vrem niciodată să fim presați de timp și vrem să ne facem treaba, așa cum spune Rinaldo. Vrei să iei cuvântul? Da. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am să fac o intervenție succintă, căci după prezentarea atât de detaliată a domnului Langen, acum trebuie să aprofundăm un pic unele puncte. Trebuie să discutăm, mai ales pentru a respecta calendarul deci, dați-mi voi să fac câteva observații. Mai întâi despre concluzia lui Langen și chiar și referitor la ce a spus uh, doamna președintă. Eu consider că trebuie să facem o muncă de calitate, dar este indispensabil să respectăm calendarul pe care ne l-am fixat singuri. Iată de ce mi se pare util să avem un schimb de opinii despre cum ne organizăm lucrările aici la Comisia Econ. Și vă fac o sugestie. Poate să organizăm o audiere, o audiere pe care să organizăm înainte de termenul limită pentru depunerea amendamentelor și în cursul acestei audieri ar fi bine să putem să uh, purtăm discuții cu principalele părți interesate și acestea trebuie să fie uh, uh, reprezentate în mod echitabil. Aș mai dori să spun că sunt de acord cu expunerea pe care a făcut-o domnul Langen. Îndeosebi în ce privește ștergerea trimiterii la uh, produsele derivate extrabursiere, OTC-urile. Și eu cred că atenția noastră trebuie să se concentreze asupra OTC-urilor, pentru că tocmai din această cauză a am făcut raportul din proprie inițiativă și în urma acestuia uh, uh, comisia a avut uh, um, ideea de a redacta acest regulament. De aceea, nu cred că ar trebui să avem scutiri cu caracter generalizat și e foarte greu să uh, tragi linia de demarcare, astfel încât să știi cum e cel mai bine să faci o implementare a unor texte atât de tehnice. Pentru aspectele pur financiare, cred că ar trebui să ținem cont atât de criteriul calitativ cât și de cel cantitativ, așa cum a spus și colegul Langen, însă ar trebui să implementăm problema plafonului pentru operațiunile de clearing. Este, așa cum v-ați putut da seama, unul dintre punctele cele mai delicate. În ce privește autorizarea contrapartidelor uh, centrale, domnul Lange ne-a spus că era de acord cu propunerea domnului Skinner și ar fi uh, util să simplificăm structura actuală, care mi se pare și mie mult prea complicată, și în această ordine de idei mi se pare indispensabil să avem, uh, să stabilim o cooperare între AEVMP, Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe și autoritățile uh, naționale Nu uh, pot neapărat să dau un aviz despre ștergerea uh, punctului 5 roman. Și în fine, făcând referire la uh, viitoarea audiere, consider că ar trebui ca autoritatea competentă să aibă la dispoziție toate instrumentele necesare, astfel încât să poată să își desfășoare activitățile care îi incombă de supraveghere a acestor contrapartide și a acestor registre centrale de tranzacții. Făceam referire, de fapt, la audierile care au avut loc în această dimineață. Și ca să putem să progresăm, ar trebui să putem să înțelegem ce s-a întâmplat în ultimele luni și ce continuă să aibă loc. Vă supun atenției un punct, astfel încât să puteți să evaluați dacă în regulament ar trebui să vorbim despre un anumit lucru, și anume produsele derivate pentru piețele de uh, bunuri agricole și produse de bază. E vorba despre uh, piețele unde se fac tranzacții cu produse agricole și produse alimentare. În ultima perioadă am putut observa fenomene de tip speculativ și mă întreb dacă în acest context nu ar fi bine să ținem cont și de acest tip de piețe în regulamentul uh, aflat în discuție. Îi mulțumesc domnului Langen pentru cooperare și sper să putem să, co- să uh, discutăm uh, în mod deschis pentru a ne finaliza lucrările asupra acestui raport. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul ALDE și aș vrea să fac câteva uh, observații. Îi mulțumesc, domnule raportor, pentru că a explicat atât de bine ce conține raportul său. Consider de asemenea că are mai multe idei interesante care ar putea să funcționeze. Sunt întotdeauna tentată de uh, o legislație care să aibă un domeniu de acoperire cât mai larg cu putință. M-am gândit mult la uh, faptul că ar trebui să putem să avem cât mai multe date cu putință din cele care sunt uh, disponibile și m-am gândit și la uh, problema uh, rezervelor, apoi uh, la cum ar putea să funcționeze scutirile. Pentru că evident că există deja niște echivalențe între felul în care se fac aceste operațiuni de clearing um, între un stat membru și celălalt. Și uh, obligația de notificare uh, pentru aceste uh, depozite, pentru aceste rezerve, există deja. Trebuie să ne gândim și la ce stipulează directiva pentru cerințele de capital pentru că ea nu este lipsită de implicații este nefericit faptul că nu putem să discutăm la un loc despre uh, părțile uh, care privesc același domeniu, dar nu, ele sunt conținute fie în directiva pentru cerințele de capital, fie în directiva um, MIFID, fie în actualul regulament. Deci e păcat că nu putem să ținem um, cont de toate aceste aspecte, pentru că am putea să ne schimbăm părerea apropo de scutiri. Și de aceea ar trebui să chestionăm comisia, să vedem cum au conceput ei întregul pachet. Eventual să ne gândim la posibilitatea luării de decizii prin intermediul actelor delegate, dacă nu o să avem uh, de ales. Vreau să vorbesc și despre capitolul pensii ar fi destul de complicat pentru că ar trebui să atribuim uh, activele și ar trebui să găsim o soluție iarăși uh, în, în uh, directiva pentru cerințele de capital. Deci poate că ar fi mai bine dacă fondurile de pensii nu ar fi excluse din domeniul de acoperire al regulamentului. Și noi trebuie să ne asigurăm că pensia omului de rând nu va fi afectată, mai ales dacă noi ne înșelăm. În ce privește acest plafon, aceste plafoane, dacă ele sunt depășite, nu ar trebui să ajungem la un efect uh, de uh, um, um, yo-yo, să avem uh, o valoare a produselor derivate care ba crește, ba scade. În ce privește backloading-ul, există o uh, întrebare de ordin juridic. Putem să ne întrebăm dacă s-a uh, dat uh, o avertizare justificată și nu văd cum poți să blochezi toată Uh, procedura atâta timp cât uh, AVMP-ul nu și-a dat avizul și atâta timp cât CPC-urile, uh, contrapartele centrale nu au fost autorizate să facă compensarea și apoi respectivele de produse derivate vor ajunge la data de scadență mă întreb dacă are sens să ținem cont de anumite produse care, pentru care nu merită până la urmă să facem toate aceste eforturi, pentru că e vorba despre produse care oricum sunt relativ sigure. Ar însemna multă muncă pentru nu, nu, nu prea mare e, lucru la final. înțeleg de unde vine dorința, de unde vine uh, stimulul pentru a, le, um, a include și tot ceea ce ține de backloading, dar, încă o dată spuneam, trebuie să cântărim bine riscurile. Poate că până la urmă facem din țânțar armă sar, având în vedere felul în care, în mod inevitabil, uh, lucrurile se vor derula. Sunt de acord cu scutirea uh, uh, filialelor față de societatea mamă. Eu cred că scutirea acordată companiilor ar trebui să includă și uh, activitățile de trezorerie internă Trebuie să ne asigurăm că companiile folosesc produsele derivate atunci când acest lucru este relevant pentru obiectul lor de activitate și că nu avem de a face numai cu uh, niște mici companii de, de care nu știe nimeni și care știm că Uh, în trecut uh, au uh, făcut operațiuni riscante de vânzare în lipsă fără prevalidare. Toți am auzit despre cazul Porsche. Știți că totul va cădea pe omerii băncilor de investiții. Eu nu vreau să fiu prea rigidă Însă, mi se pare important să fim perfect conștienți de impactul asupra economiei reale. N-aș vrea să mai uh, adaug multe alte observații, dar uh, cum nu cred că avem nevoie chiar de o oră pentru a vota, Uh, ne putem permite să vorbim un pic mai mult și continui cu raportorul din umbră. Dau mai întâi cuvântul lui Pascal, care este raportorul din umbră din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, fără să fi citit raportul, doar pe baza prezentărilor dumneavoastră foarte detaliate, uh, cu traducerea însă lucrurile devin mai complicate, mai greu de înțeles. Și o să încerc totuși să vă pun câteva întrebări. Ați spus că veți relua amendamentele lui Peter Skinner, pe care nu le-am citit, în ce privește eliminarea acestor colegii. Dar nu mai știu, nu mai mi-amintesc cine, în propunerea dumneavoastră, acordă autorizarea și apoi cine asigură reglementarea uh, de fiecare zi și cum se face și controlul, având în vedere că diversele CCP-uri nu folosesc concurența uh, pe modelele lor de risc pentru a câștiga segmente de piață. Pentru că una dintre mizele cele mai importante ale supravegherii CCP-urilor, dacă sigur nu vizăm o uh, supraveghere unică de către această autoritate europeană de valori mobiliare și de piețe, nu se poate obține pe termen scurt, deci ar trebui totuși ca aceste TCP-uri să nu intre în concurență în ce privește gestiunea riscurilor. Și tocmai din această perspectivă, uh, colegile erau uh, importante pentru că veneau cu autorități de, uh, de, de supraveghere și apoi erau și nivelurile de compensație care erau stabilite de aceste colegii. Deci cum am putea să ne evităm acest risc suplimentar de arbitraj, de reglementare, care ar fi nefast și pentru controlul riscului sistemic, dar și și pentru piața unică. Un al doilea element, accesul la lichiditățile băncilor centrale. E un subiect foarte important. Banca Centrală Europeană a făcut o propunere. Încă o dată nu am înțeles foarte bine care a fost uh, punctul, care a fost uh, concluzia dumneavoastră, țineți cont de propunerile BCE, introduceți BCE-ul în cadrul de supraveghere și așa mai departe, câte competențe îi veți acorda și apoi uh, care va fi uh, cantitatea de lichidități uh, a Băncii Centrale Europene pe care o veți aproba. O a treia întrebare se referă la sfera de aplicare, având în vedere reglementările americane. Dacă am înțeles bine, Uh, Statele Unite, la CFTC și la SEC, la Securities Exchange uh, Commission, încă nu au luat niciun fel de decizie cu privire la sfera de aplicare a uh, legislațiilor lor. Va fi vorba de toți actorii care sunt vizați de CFTC și SEC, vor fi toți operatorii din întreaga lume care fac tranzacții SUA sau operatorii care au operațiuni Uh, în Statele Unite și sunt uh, controlați și de către America sau și de către Europa, vor fi contracte diferite, vor fi un contract unic, deci va trebui să găsim uh, o soluție și nu știu dacă aveți contacte strânse cu CFTC și cu SEC, dar mi se pare păcat că legiuitorul european va fi obligat să se impună, să-și impună o regulă care să fie uh, impusă de Statele Unite și la care ar trebui noi să ne aliniem. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră și cum cooperați cu partenerii americani pe această temă. Și, în fine, uh, sunt de acord împreună cu Leonardo și Sharon cu privire la materiile prime. Sunt uh, de acord că subiectul este extrem de politic, nu pentru că Franța asumă președinția G20, ci pentru că e un subiect foarte important nu putem nega uh, faptul că vorbim uh, despre un uh, text despre instrumentele financiare derivate și că nu vorbim despre materiile prime, mai ales agricole. Și apoi, în ce privește interoperabilitatea, sunt de acord cu dumneavoastră, e prematur, într-adevăr, și ar trebui să ajungem la un acord pentru a pune pe mai târziu acest punct. Thank you. Kay. Kay. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului raportor pentru această prezentare cuprinzătoare a intențiilor din raportul său. S-a spus totul în uh, ce privește uh, domeniile la care doream eu să mă refer. Însă, cele patru probleme principale pentru mine o reprezintă problema backloading-ului, apoi tratarea uh, fondurilor de pensii și accesul la fluxul de date. Și înainte de a intra în amănunt în legătură cu aceste domenii, aș dori să mă refer la întrebarea domnului uh, Langen. Uh, dacă sfera ar trebui să fie doar OTC-urile sau toate instrumentele financiare derivate. Atunci când am văzut uh, prioritatea G20 în ce privește asumarea de risc, ne-am, ne-am dat seama că atunci când acest regulament va fi implementat, ce va uh, rămâne în afara OTC-urilor, dacă mai rămâne ceva de reglementat. Dacă, din câte am înțeles eu, e că o mare parte din uh, aceste din aceste uh, tran, uh, tranzacții cu derivative uh, se fac uh, sub egida OTF. Deci, toate aceste uh, locuri unde se fac uh, tranzacții vor face ca OTC-ul să dispară uh, în, în anumite tranzacții comerciale. Deci când vorbim la sfera de aplicare, ajungem la aceeași problemă la care se referea doamna Uh, președinte. Dar dacă ne uităm la lucruri în, izolând OTC-urilor, nu știm ce se va întâmpla după ce uh, prevederile de implementare ale directivei MIFID vor fi puse în aplicare. Deci cred că trebuie să organizăm această dezbatere. Ce înseamnă, care sunt implicațiile uh, uh reglementării OTC-urilor? Aceste uh, locuri centrale de tranzacții nu vor reduce riscul sistemic. De ce să nu includem toate contractele cu derivative și nu uh, doar OTC-urile în sfera de aplicare? Domnule uh, de Langen, sper să avem timp suficient la dispoziție pentru a vedea, uh, ne punem de acord. Mă deranjează puțin conversația care are loc uh, în fața mea, îmi pare rău. Mer- în ce privește backloading-ul, Domnul de Langen și doamna președinte a acoperit o parte din temerile noastre. Uh, aceste uh, tranzacții cu instrumente financiare derivate implică sume imense de bani și noi nu putem să ne imaginăm că uh, putem elimina toate problemele doar prin această, acest clearing central. Mie mi se pare ciudată această idee. Știu că domnul raportor încearcă să găsească o soluție, mai avem încă 2 ani la dispoziție, dar totuși volumul contract, contractelor este imensă. Uh, Uh, această idee a aplicării retrospective a legii mie mi se pare ciudată. Cred că ar trebui să ne gândim la o uh, perioadă cu o zi înainte și nu cu o zi în urmă. Deci cred că ar fi mai bine să ne gândim la viitor și la ce putem face pe viitor și să nu ne întoarcem în trecut. Eu cred că dacă îi obligăm pe oameni să uh, facă un clearing cu portofoliul existent, nu vor ști cum vor putea să elimine Uh, riscul din portofoliile lor total. Deci am câteva am câteva rezerve în ce privește acest clearing, din punct de vedere personal. În ce privește accesul la fluxul de date, am avut și această discuție cu privire la interoperabilitate. Dar pentru mine, în ce privește interoperabilitatea, există o problemă. Dacă dorim să avem un mediu competitiv pentru CCP-uri, funcționează doar doacă, dacă toate CCP-urile au acces la datele foarte importante pentru a putea tarifica um, această, acest depozit care este necesar. Deci, dacă dorim să avem interoperabilitate, ar trebui să uh, nu uităm faptul că aceste fluxuri de informații ar trebui să fie la dispoziția tuturor uh, instituții de clearing și nu doar pentru uh, câteva dintre ele. Deci dacă dorim un uh, mediu competitiv, trebuie să ne asigurăm că accesul la fluxul de date și mai ales la uh, indexuri este foarte important. Am avut deja o dezbatere uh, Uh, din punctul meu de vedere, nu e logic că piața cea mai mare din lume, piața spot, pentru, pentru efect, ar trebui să fie inclus în sfera de aplicare a acestui raport. Dacă ne gândim la piețele bursiere, ar trebui să ne gândim mai ales la piețele forward și acestea ar trebui să fie piețele cu uh, o maturitate mai lungă care să pună o problemă de risc în ce privește clearingul dar soluționarea este foarte importantă și ar trebui să ne gândim cum am putea să ne asigurăm că piețele bursiere străine sunt expuse la riscul de nedecontare. Și nu să ne axăm doar pe, um, pe, pe componenta clearing. Deci încă mai avem foarte multe de aprofundat, va trebui să dezbatem toate aceste elemente în detaliu. Mă bucur de faptul că domnul de Langen este uh, de dovadă de deschidere și abia aștept să citesc documentul care uh, va fi întocmit. Mulțumesc uh, colegilor care abia au sosit. Aș dori să le spun că avem suficient timp la dispoziție pentru votare. Mai avem doi vorbitori, domnul și doamna Ford. Și doamna Ford. Ia, și Mulțumesc, doamnă președinte. Antevorbitoarea mea a a avut o poziție foarte afirmativă în legătură cu produsele derivate, dar um, în numele grupului meu vreau să întreb dacă într-adevăr este nevoie să uh, ieșim pe piață cu astfel de produse. Pentru că aceste produse sunt uh, extrem de speculative și pur și simplu nu văd care este nevoia de a avea astfel de produse. Ehm, știu că nu vom elimina prin intervenția mea aceste produse, dar vreau să menționez acest lucru. În ce privește ehm, produsele standardizate și cele nestandardizate, produsele nestandardizate nu, cad, nu sunt ehm, de competența autorității centrale de clearing. Deci, practic, nu există Uh, nu există nicio obligația de a, a tranzacționa aceste produse prin, uh, cu un uh, clearing corespunzător. Practic, astfel se, se creează o portiță de, de eludare a regulamentului și de aceea mă întreb dacă nu cumva ar trebui aceste produse standardizate pur și simplu să fie subminate și interzise până la urmă. Ehm, în ce privește contrapartidele centrale nefinanciare, credem că nu trebuie eh, definite aici prea mult eh, riscurile relevate. Eh, pe de altă parte, credem că contrapartidele centrale nefinanciare ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare. Nu acceptăm Uh, tranzacțiile speculative cu alimente uh, și cu materii prime, în special cu alimente. De aceea, cu toată conse consecvența, uh, solicităm ca tranzacția de produse derivate care implică produse alimentare sau materii prime pentru industria alimentară să fie interzise. în ce privește o monitorizare consecventă, așa cum a propus-o Lange, credem că, credem că putem să o susținem o astfel de propunere, pentru că trebuie să existe cel puțin o cale de a reglementa cât de cât uh, piața. Deci cred că în acest din urmă punct uh, avem poziții care foarte apropiate. Deocamdată vă mulțumesc pentru atenție, cam atât din partea mea. Ok. Um, thank you very much, Nick. Mulțumesc, uh, Vicky. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Langen pentru că s-a ocupat de aceste chestiuni foarte complicate. Eu aș avea întrebări mai simple. Cum uh, eu încerc să fac legătura cu alte reforme, precum cerințele de capital și lichiditățile uh, din bănci și din sectorul bancar și, de asemenea, directiva MIFID, la care s-au mai referit și alți colegi. Aș dori să pun o întrebare legată de toate aceste depozite imense uh, în conformitate cu directiva privind cerințele de capital. Am dorit să știm care este, uh, care este depozitul bun, uh, care sunt riscurile și la Comitetul Basel mi s-a spus că până în 2018 Uh, avem uh, timp la dispoziție pentru a veni cu o soluție. Ori aici, în uh, ce privește instrumentele financiare derivate, companiile de asigurări, fondurile de pensii ne obligă să ne mișcăm mult mai repede. Am discutat foarte mult și despre această nevoie de a avea un text legislativ care să fie coerent cu ce se întâmplă și ce în alte părți ale lumii. Și Comisia ne-a spus adesea în legătură cu contactele telefonice strânse, zilnice, pe care le au cu partenerii din SUA. Vineri am uh, citit despre o uh, scrisoare care au uh, uh, reprezentat uh, o scrisoare care reprezenta poziția Comisiei Agri uh, prin care eram rugați să vedem care este efectul activității noastre asupra comunității uh, internaționale. Toată lumea își dorește reguli, dar ne-am dorit să avem regulile potrivite, echitabile. Deci, domnule Langan, ați spus că nu ar trebui să ne pripim, să nu luăm decizii uh, în pripă. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să ne uităm ce, la ce se întâmplă și în alte părți și dacă impactul asupra comunității internaționale nu a fost uh, evaluat, atunci noi ar trebui să ne uh, punem aceste întrebări, să solicităm evaluările de impact. Mulțumesc foarte mult. Domnul Langen, doriți să luați cuvântul după intervențiile colegilor în legătură cu audierea. Domnul Dominici a pus o întrebare. Am avut o audiere pentru raportul pre-legislativ. Domnul raportor uh, a prezentat calendarul și v-aș spune că vom, nu mai avem uh, timp disponibil pentru altă audiere, pentru că toate sloturile au fost deja ocupate. Domnul Langen. Mulțumesc că o să fiu succint de data asta pentru că mai avem și voturile. Am uh, notat toate uh, observațiile și vă mulțumesc pentru sprijinul destul de larg pe care l-am auzit din intervențiile dumneavoastră. Trebuie să ne gândim dacă în ce privește audierea putem face un, o audiere pe, nivelul, pe tema pragului eh, de clearing și pe tema eh, materiilor prime cândva între votul între comisie și votul din plin, plen. În ce privește eh, pragul pentru și, și problematica materiilor prime, Comisia a promis că ne va oferi un material, dar din câte am înțeles, uh, că Comisia vrea să prezinte ieri deja acest document, dar după intervențiile președintelui francez se mai întârzie puțin cu această prezentare. În ce privește domeniul de aplicare, există și unii susținători ai propunerii făcute de președinția ungară a Consiliului, care este identică cu poziția majorității simple care există în Consiliu. Eu însă uh, propun să rămânem în uh, limita oferită de acordurile internaționale. Uh, eu sunt de acord cu faptul că dacă bursele sunt reglementate, să existe o propunere separată, distinctă și pentru acestea produse bursiere. În ce privește cerințele de capital, există un mecanism uh, prin care, cu ajutorul actelor delegate, putem să uh, punem cap la cap uh, lucrurile. Domnul Confin a avut o serie de observații care fac obiectul unor amendamente ale mele pe care însă nu le-am menționat. Este vorba de autorizarea CPC-urilor, care ar trebui să fie făcută de autoritățile uh, de reglementare pentru statele membre și de către ESMA pentru, uh, pentru uh, statele terțe. Apoi, BCE a arătat că standardele negociate la nivel național Uh, trebuie să fie avute în vedere. Iar în ce privește um, materiile, prim, uh, uh, materiile prime, cred că vânzările fără acoperit, short selling, pot fi, pot fi restricționate, dar eu sunt în principiu, din principiu împotriva oricăror interdicții și mă exprim în favoarea unor unor ameliorări uh, transparente ale reglementărilor, astfel încât să uh, uh, țină cont de toate riscurile sistemice și astfel încât și actorii de pe piață și noi care trăim pe piață să avem numai de câștigat. Mulțumesc. Um, just in case people weren't here, the uh, deadline for amendments is foreseen as the 5th Mulțumesc, domnule președinte. Termenul pentru amendamente este 15 martie, votul în comisie pe 4 aprilie. Și acum vom reveni puțin în acest program, pentru că eh, în eh, pripeala care a avut loc azi dimineața, trebuie să revenim la punctul 1 al ordinii de zi, dacă putem adopta ordinea de zi, Vă mulțumesc că acum nu obiectați la această ordine de zi și atunci rog pe aceia care vor să sau trebuie să părăsească sala să o facă în liniște. Trec la comunicările președintelui. Următoarele, următoarea noastră reuniune va include o vizită a domnului Jean-Claude Trichet în 7 februarie între orele 15 și 16. De asemenea, vom avea o reuniune extraordinară în 10 februarie. Între altele vom discuta și amendarea tratamentului funcționării Uniunii Europene. Președinte se întrerupe. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Nu este necesar să purtați discuții în paralel cu anunțurile președintei. Și deci, ultima comunicare a președintelui este că vom avea o reuniune extraordinară în 14 februarie, luni, la Strasburg, între 7 și 8.30 uh, cu cea mai mare probabilitate. Îmi pare rău că trebuie să vă fac această comunicare și acum, după ce am rezolvat omisiunile mele păcătoase de azi dimineață, haideți să trecem la votul privind uh, raportul Podimata. Ba nu, mai trebuie să mai anunț ceva în legătură cu votul. PPE solicită să avem vot separat pentru amendamentele 97, 94, 68 și ITRE 12, prima propoziție. Spre că, sper că secretariatul mă va ajuta la momentul respectiv să, uh, să fac aceste anunțuri. La 68, cuvintele increased transparency, într-adevăr, sunt uh, cuprinse în textul de compromis, așa cum îmi comu- com, uh, secretariatul îmi confirmă. În 97-94 și în amendamentul ITRE, aici nu există eh, incompatibilitate cu compromisul, între compromis și amendamente. Com compromisul acoperă toate amenda aceste amendamente. Iar, de asemenea, compromisul V trece dincolo de amendamentele compromisului, deci după uh, compromisul V se va trece la compromisul 50, la amendamentul 50. Cred că doamna Podimata a cerut și ea cuvântul. Poftiți. Yes, sir, thank you. Uh, I just uh, would like to point out... Mulțumesc. Aș dori doar să spun că amendamentele 94 și 97 sunt deja acoperite de compromisul la care am ajuns. În special, 94 este, um, se suprapune cu ultima parte din compromisul H și din ultima parte din compromisul A. Deci acest lucru este clar convenit. În ce privește amendamentul 97, cred că acesta nu este comp- compatibil cu compromisul din paragraful 8, din aliniatul 8. De aceea nu cred că trebuie să avem un vot separat aici, asta este opinia mea și vă mulțumesc. Jean-Paul. Sau cine este raportorul din umbră pentru acest uh, raport? Doamna Hubner, azi noapte, am ajuns la concluzia că cele două amendamente nu sunt acoperite pentru că vrem să completăm amendamentele de compromis. De aceea PP-ul vă roagă să țineți cont de cererea noastră de vot separat. Așa cum am mai spus, spune doamna președintă, secretariatul tinde să fie de acord cu doamna. Ich bin auch schon sehr lange in diesem Ausschuss. Îmi pare rău, doamnă președinte, dar și eu sunt membru de mai multă vreme în această comisie și este extrem de neobișnuit ca procedură ca un raportor să-și prezinte aici un punct de vedere, secretariatul să-și asume acel punct de vedere, dar să nu consulte în același timp și raportorul în legătură cu compatibilitatea sau incompatibilitatea unor texte. Dacă citiți textul, atunci știți că conținuturile nu pot fi compatibile pentru că com- compromisul are cu totul alt spirit în ambele cazuri. De aceea, vă rog ca în calitate de președintă care sunteți suverană în deciziile dumneavoastră, să nu aplicați alte reguli decât de obicei și să urmați propunerea și sugestia eh, raportoarei. Da, am ascultat deja opinia doamnei raportor eu cred că grupurile au fost uh, sfătuite. Nu putem spune că doamna raportor nu era la curent. Este mai degrabă o întâmplare nefericită. Faptul că avem aceste amendamente în plus pentru care se cere vot separat și care în opinia unora sunt compatibile și în altora nu sunt compatibile. Eu pot să accept uh, raționamentul potrivit căruia uh, spiritul este complet diferit între amendamentele de compromis și amendamentele 94 și 97. Dacă nu ar fi fost așa, atunci nu am fi dezbătut aici. De aceea, eu am să respect amendamentele de compromis, pentru că cred că cu toții ne-am bazat pe lista de vot pe care am primit-o. Și dacă mi se pare că nu sunt de acord cu conținutul uh, amendamentului de compromis, pur și simplu am să votez împotrivă, sau puteți să votați dumneavoastră împotrivă, și apoi vom vota uh, amendamentele unul după altul. Deci asta a fost discuția despre 97 și 94. Doamne Podimata, sunteți de acord pentru cererea uh, de vot separat la amendamentul I312? Doamna Podimata. Noi avem o problemă cu amendamentele 94 și 97 și am vrut să informăm pe membrii acestei comisii că există o uh, inconsecvență de uh, uh conținut între aceste amendamente de compromis și amendamentele pentru care s-a cerut un vot separat. Da, îmi pare rău, doamnă președ... spune doamna președintă, eu am zis că respectăm amendamentele de compromis. Deci începem cu uh, proiectul de compromis A. Putem să votăm electronic, da, să începem prin a verifica că toată lumea are cartela de vot. Deci e un, un vot real, nu un, unul de uh, test. Avem trei deputați în plus de la PPE. Uh, dragă Sharon, îmi pare foarte rău, dar mi-am uitat cartela. A votat toată lumea și se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A, era prima parte, spune președinta, scuze prima parte nu mai am votat-o și s-a adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și a doua parte. Trecem la amendamentul numărul 44. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47. Cine este pentru, împotriva, abțineri. Vreau să verificăm numărul 47. Right. everybody voted? Okay. And A votat toată lumea, da, și se adoptă. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e aceeași majoritate, deci se adoptă. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul C. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Textul original sub rubrica o, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul D, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 58, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, cred. Verificăm dacă vreți. 58. Amendamentul 58. Verificăm. Se adoptă, spune președinta. 61 este pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 55, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Cred că și acesta a fost adoptat, dar putem să verificăm cum funcționează majoritățile. A votat toată lumea. Se adoptă. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Cred că s-a adoptat dar lumea nu ridică bine mâna. Haideți să verificăm. Trebuie să se adopte, este un compromis. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ridicați mâna. Da, vă mulțumesc, se adoptă. Compromisul F, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul G, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul H, Aici văd pe părți. Da, vot pe părți, spune președinta. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ALDE ceruse un vot separat pentru cuvintele or failing that. Deci dacă votați pentru, votați și pentru includerea acestor cuvinte. Cine este pentru includerea lor? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm dacă votăm pentru sau împotriva introducerii cuvintelor or failing that. That is carried by one. Se adoptă cu o, o diferență de un vot. Doamna Ford spune că v-am avertizat că nu aveam cartela de vot. Președinta. Deci, da, e adevărat că mi-a zis, e adevărat că mi-a zis. Nu prea înțelegem eu ce face ea tot ridicând mâna. Avem o problemă. Am mai avut un precedent, e adevărat, de fiecare dată când era un vot strâns uh, și cineva se um, răzgândea, hm, ce să facem? Lăsăm rezultatul așa cum este. Continuăm cu compromisul I. Deci, am votat compromisul H. Considerăm că l-am votat. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amen. 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Votează cineva? Da, spune doamna președintă. Haideți să încercăm din nou. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 95 acum. Cine este pentru? E o neînțelegere între amendamentele care au fost respinse și cele care sunt acoperite de amendamentul de conformis Doamna președintele, acum amendamentul 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 96. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge 98. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul J. Vot pe părți. Secretariatul de explicații, doamnei președinte, despre voturile pe părți, De unde e o primă parte și apoi pentru a doua parte aceasta este la rândul ei separată în alte două subpărți. Deci prima parte începe cu stresses further și se termină la market efficiency și pentru a doua parte există, cum spuneam, un nou vot pe părți pentru a exclude cuvintele since there is a variety. Poate doamna raportor să ne dea mai multe explicații, pentru că doamna Podimata. La alineatul 9 există un amendament oral din partea verzilor pentru a înlocui cuvintele cud cu ud. Este primul vot. Apoi, primul alineat este împărțit în două. Prima parte începe cu stresses further până la market efficiency și a doua parte care începe cu also stresses până la financial market. Dar și aici avem un amendament oral din partea verzilor care încă o dată vor să înlocuiască cud cu ud. Dar eu am înțeles că verzi au mai cerut un vot separat și asupra cuvintelor since there is a variety of risk taking that strengthens the stability of EU financial markets acest lucru nu mai este valabil? Întreabă președinta. Da, dar dacă este valabil, înseamnă că ei vor un vot separat pentru prima și a doua uh, parte a uh, prima și a doua subparte a celei de-a doua părți. Dar vezi, nu spun nimic, așa că votăm așa cum ne-a sugerat doamna raportor. Cine spune că am aceeași cu dumneavoastră, ca și dumneavoastră? Facem așa cum a spus doamna raportor. Mai întâi votăm amendamentul oral al verzilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cred. Verificăm. Cei care nu vor să uh, verificăm și să pierdem timpul, n-au decât să ridice mâna. Right. Uh, we got complete. Da. Nu se adoptă, de fapt. Deci, apoi votăm pentru prima parte. Stress is further până la market efficiency. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, de la stresses până la financial markets, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul K, iarăși două părți. Prima parte care începe cu stresses până la implement, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că s-a adoptat. Compromisul L, iarăși două părți, cine este pentru prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 126. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul Q. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul R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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la Da, aici avem uh, cu, colorat cu gri. De fapt, n-ar trebui să fie gri. Și deci, nu cred că uh, alea trebuie să-și facă griji, pentru că amendamentul nostru a fost votat. 157. Acum, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Putem să verificăm 157. Verificăm 157. Să deschizi votul. Se adoptă. 159. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Verific noastre trebuie să votăm acum, spune președinta. 162. Cine este pentru? Nu? Nu sunteți de acord? 162 este caduc? Doamna raportor îmi spune că este caduc. Compromisul W. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul X, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 cine este pentru, Împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul Y cine este pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 172 cine este pentru, împotrivă abțineri. Cred că a fost adoptat, dar haideți să verificăm. 172. Se adoptă, spune președinta, cu un vot de diferență de un vot. 173. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm. 173. Se adoptă iarăși cu o diferență de un vot. Compromisul Z. Mai multe părți. 3, cred. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AA. Cine este pentru? Prima parte, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Vă rog frumos să nu văd numai degetele coordonatorilor. Okay. I don't know what we're doing. Uh, that falls because it's tied. E strâns, într-adevăr, rezultatul. 183 ah, pentru împotrivă, ITRE 6 ah, pentru împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar prefer să verificăm ITRE 6. That's carried. Se adoptă. ITRE 7 pentru împotrivă, abțineri, cred că se adoptă cu aceeași majoritate mică, ITRE 9 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, ITRE 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, ITRE 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 12 în două părți, prima parte cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 13 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, deci prefer să verificăm Mitre 13. Okay. Uh, and that falls. It's tied. Rezultatul e într-adevăr foarte strâns, nu se adoptă, 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă. 180, 191 pentru împotrivă se respinge. 192 pentru împotrivă abțineri. Prefer să verificăm 192. are some abstaining going on, so, <laughs> right. Mi se abțin. A votat toată lumea. S-a închis votul. Să se adoptă cu un, o diferență de un vot. DV1 nu trebuie votat. DV2, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV9 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm DV9. So if you voted, okay. A votat toată lumea se adoptă cu o diferență de un vot. Următorul este DV17. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, Considerentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar uh, cred că unii colegi nu au votat, deci prefer să verificăm. This is amendment 5, yes. Amendamentul 5, da. And that's carried. Se adoptă. Propunerea de compromis C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AF pentru împotrivă abțineri se adoptă, AG pentru împotrivă abțineri se adoptă, amendamentul 20 pentru împotrivă abțineri se respinge, AH pentru împotrivă abțineri se adoptă, AI pentru împotrivă abțineri se adoptă, AJ pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. 34. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm 34. Have you voted? Okay. And that is carried. Original. Se adoptă textul original pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm. Oh, a thumb's changed direction here. S-a schimbat uh, vântul da, uh, liniuțele 2 până la 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Liniuța, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi liniuțele 8 până la 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul electronic. Cineva dorește cuvântul? Domnul Udo Ulman. Frau Vorsitzende, wir haben ein... Doamna președinte, am uh, trăit aici un vot care diferă foarte mult uh, de cele convenite cu mult timp în urmă uh, între grupurile parlamentare. Încă de săptămâna trecută ni s-a semnal, semnalat că se va vota altfel decât inițial convenit. Uh, eu vreau să mulțumesc acelor colegi care au făcut ce au spus și sunt iritat în legătură cu comportamentul altor colegi. Vă rog foarte mult ca uh, pentru consultări interne în cadrul grupului nostru să su, uh, întrerupeți uh, sesiunea de voturi timp de un minut pentru ca noi să ne putem pune de acord împreună cu colegii. Mulțumesc. Yes, thank you, Schmidt, așa cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun că grupul ALDE își respectă angajamentele de săptămâna trecută și vom face exact cum am promis. anyway, anyway, uh, anyway um, the, the socialist group is... Socialiștii au cerut un minut pentru consultări, pentru că voturile nu au mers așa cum se așteptau și le acordăm acest minut, deci luăm o mică pauză. Vă rog să nu părăsiți sala, pentru că trebuie să facem votul final. Okay, have we... I think... Ședinta. Udo, ai terminat? Bine, avem acum votul final, votul electronic. Ani, dorești să spui câteva cuvinte din câte am înțeles. Ani, ai cuvântul. Mulțumesc, Sharon. În calitate de raportor, aș dori să fac o sugestie în atenția colegilor să voteze pentru acest raport, însă vă spun sincer că eu cred că ar fi fost mult loc de mai bine. Și când spun acest lucru, nu înseamnă că nu păstrăm, nu ar trebui să ne păstrăm diversele abordări și poziții uh, pe anumite puncte cheie, precum un nou UFTT. Uh, Dar cred că ce e și mai important e să încercăm să apărăm credibilitatea Parlamentului European și a Comisiei noastre, care trebuie să fie ă, coerent cu acordurile pe care am ă, reușit să le obținem după foarte multe eforturi și după multe ă, dispute. Nu sunt, cum am spus, 100% mulțumită de aceste rezultate, însă cred că mai avem încă câteva săptămâni în fața noastră, înainte de votul la plenară, pentru a încerca să facem ce am spus, să dăm dovadă de consecvență uh, cu acordul comun pe care am reușit să-l obținem după atâtea eforturi. Mulțumesc! Thank you very much. So we now take an electronic vote. Mulțumesc votul final pe marginea textului, astfel modificat. Has everybody voted? The vote's closed. That's S-a închis votul 30 pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri. Well done, Mrs. Podimata. Felicitări, doamnei Podimata. Ne exprimăm recunoștința. we, we still have quite an... Mai avem un punct foarte important pe ordinea de zi cu privire la tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Deci îi rog pe colegii care doresc să se părăsească sala să o facă în liniște. She's the one rocking away stopping us from starting. Hmm. Correct. Right. Edward, Who is going first? Right, we're now moving on to... Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Modificarea articolului 136 din tratat. Avem doi raportori. Nu am înțeles cine dorește să ia primul cuvântul. Domnul Edward Cicluna va lua primul cuvântul. Edward. Uh, thank you. Am <clears throat> the background. Vă mulțumesc. Așa cum știți, contextul acestui raport este decizia Consiliului de pe 16 decembrie Suntem cu toții familiarizați cu motivele pentru care statele membre și Consiliul au uh, fost nevoiți să ia decizia pe care au luat-o. Este un pas fără precedent. Procedura este așa cum e. Comisia AFCO trebuie să dea un aviz, dar la fel și Comisia Econ. Ne-am consultat cât mai mult cu putință ca să vorbim despre uh, lucruri diferite. Noi la Econ ne concentrăm asupra conținutului și cei de la AFCO asupra procedurii. Și există un mare risc de suprapunere și probabil că pe viitor vom uh, auzi colegi care vor uh, evoca acest risc de suprapunere. Noi trebuie să dăm acest aviz deoarece mecanismul sugerat este în mod evident un instrument necesar, dar nu este singurul instrument, singurul mecanism uh, posibil. Este numai unul dintre ele. Și e nevoie de multe alte măsuri complementare, inclusiv uh, pachetul de guvernanță economică pe care îl, îl discutăm și la comisia noastră. În considerente am vrut să se insiste asupra faptului că va fi nevoie de măsuri adiționale care să fie uh, care să însoțească acest mecanism de stabilitate financiară pentru a reduce riscul sistemic și pentru a consolida brațul de uh, supraveghere financiară. Cerem de asemenea să se facă o mai bună supraveghere a bugetelor naționale <coughs> și să se folosească noi proceduri pentru a corecta dezechilibrele macroeconomice. Cel de-al doilea considerent uh, care va fi inclus uh, și am ajuns la un acord în această privință vorbește despre principiul solidarității între statele membre ale UE uh, și mai ales cele din zona uh, euro. Atunci când vorbesc despre politicile pe termen mediu și lung în domeniul concurenței sau când trebuie să corecteze dezechilibrele de uh, uh balanța de plăți care pot să apară între aceste state membre. Atunci când se face o modificare a tratatelor, nu se poate uh, vorbi despre toate detaliile care urmează să apară. Unii ar fi vrut să vorbim despre euroobligațiune, alții sunt împotrivă. Noi trebuie să stabilim un pachet de reguli uh, care vor uh, uh, guverna acest mecanism. Și cum spuneam, să precizăm bine că va fi nevoie de instrumente adiționale. Mai spunem în acest aviz că Comisia Executivă ar trebui să caute și alte mecanisme care să poată să întărească stabilitatea zonei euro și să ne facă propuneri legislative în acest sens. Vorbim despre articolul în sine care este propus de către Consiliu. Avem un punct de vedere oarecum diferit asupra acestui mecanism. Noi ni-l imaginăm ca fiind un mecanism care dă posibilitatea entității care îl guvernează să își facă treaba fără întrerupere. Atunci când se folosesc termeni precum activare, este ca și cum ar fi un mecanism pe care îl pornești printr-o apăsare de buton și numai atunci începe să funcționeze. Mai există și termenul indispensabil, ceea ce pentru noi înseamnă că avem o, o incompatibilitate. Dacă ceva este indispensabil, atunci cum poți, pe de altă parte, să spui că uh, liderii îl vor acționa la un anumit moment? Deci, noi credem că un articol care modifică tratatele nu trebuie să fie atât de detaliat și termen precum activare și indispensabil ar putea foarte bine să fie lăsate la o parte. Am putea numai să spunem că ne dorim crearea acestui mecanism de stabilitate pentru prezervarea uh, stabilității. Deci, cum spuneam, este vorba despre o modificare a tratatelor și ar trebui să lăsăm formulări mai generale decât unele foarte precise, foarte stricte, care ar putea să ne uh, creeze dificultăți pe viitor. Noi reamintim ce au spus mulți colegi deputați și a spus și domnul, uh, acest lucru și domnul Trișe și domnul uh, Șobe în ianuarie. Noi acum nu ne confruntăm cu o criză a zonei euro, ci au unora dintre țările care au adoptat moneda euro. Deci e vorba despre un fond care nu va ajuta zona euro în general, ci acele țări care întâmpină uh, uh dificultăți și țările membre din zona euro va trebui să-și aducă contribuția într-un spirit de solidaritate și se așteaptă să primească ajutor dacă au nevoie de acesta. Noi credem și facem această sugestie că toate statele membre din zona euro ar trebui să beneficieze de pe urma acestui mecanism. Și dacă spunem în uh, articolul modificat că acest mecanism va fi uh, activat numai dacă există o uh, problemă cu toată zona euro, asta înseamnă că unele țări se pot regăsi într-o situație de dezechilibru și ne așteptăm ca acest lucru să aibă un, un impact asupra uh, întregii zone euro. Dar să nu uităm că există țări de mici dimensiuni care au adoptat moneda euro și care pot să aibă uh, dificultăți uh, tem temporare și ar trebui să primească asistență chiar dacă respectivele probleme nu au un impact pentru întreaga zonă euro. Deci ne credem că toate țările membre ale zonei euro ar trebui să poată beneficia de pe urma acestui mecanism chiar și cu titlu individual. Nu menționez nimic din ce am discutat cu AFCO apropo de procedură și ce ar trebui să se regăsească în, în cutare sau cutare aliniat, pentru că aceste puncte sunt strict de competența lor. Mulțumesc! Mulțumesc, Jean-Paul! Mulțumesc! doamnă președintă, am să fiu succint. Împărtășesc remarcele coraportorului meu și mai vreau să fac două precizări. Dacă ștergem termenul indispensabil, vom evita o dezbatere de natură juridică. Când, într-un text, există cuvinte care reprezintă judecăți de valoare, putem să discutăm la nesfârșit despre ce este indispensabil sau nu. Avem nevoie absolut de aer, dar dacă aerul este poluat, mai putem spune că el este indispensabil sau nu. Asta ca să le fac cu ochiul prietenilor mei uh, din grupul verzilor. Noi am vrut să avem dispoziții cu un caracter neutru. Și de aceea credem că trebuie uh, șters acest cuvânt indispensabil. Apoi, în ce privește solidaritatea între statele uh, din zona euro, noi am dorit o formulare care să uh, uh, nu dea posibilitatea nici să persiste vreo ambiguitate. Ne-am dorit să fie o formulare cât mai deschisă. Să se înțeleagă că e vorba despre un mecanism care permite uh, acordarea de ajutor și soluționarea crizelor. și, așa cum a explicat și colegul Sicluna, să știm dacă acest mecanism poate fi activat numai pentru toată zona euro sau și pentru un stat me uh, membru din, uh, care a adoptat moneda euro pe plan individual și dacă această asistență e acordată, indiferent de dificultățile cu care se confruntă statul respectiv, sau numai atunci când aceste dificultăți riscă să aibă un impact asupra uh, uh, întregii zonei euro. Modificarea tratatelor nu ar trebui să fie sursă de noi ambiguități și um, suntem convinși că um, textul original al tratatelor nu trebuie modificat prea în profunzime. Haideți să nu introducem cuvinte sau fraze care pot să uh, suscite dezbateri fără uh, nesfârșite și chiar să ne ducă la dispute uh, judiciare. Asta am vrut să adaug față de ce a spus colaportorul meu. Președinta, mulțumesc. Ramon, tu ești raportat de număr de la ALDE. Dear colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, eh, tratatul de la Lisabona a fost eh, convenit și adoptat într-o perioadă de creștere puternică. Dar această creștere nu a putut să țină eh, până la nesfârșit și criza a arătat că tratatul de la Lisabona nu este pregătit să gestioneze crize financiare dificile în acest moment istoric pentru Uniunea Europeană, mă bucur că există consens în ce privește uh, nevoia de analizare, de reanalizare a zonei euro. În zona euro trebuie să înfrunte viitorul cu mai multe garanții de aceea. Așadar, zona euro trebuie să fie protejată și <clears throat> fără protecție, cu siguranță că deja criza actuală ar fi fost mult prea dificilă pentru uh, anumite state membre. Mă gândesc, între altele, și la Spania. Tocmai de aceea acest mecanism uh, de stabilitate este un prim pas pentru a consolida zona euro. Reforma de azi este un pas înainte pentru a ajunge la stabilitatea zilei de mâine. În mm, cadrul acestei reforme, sigur că trebuie să avem incluse și niște măsuri de prevenire și de gestionare a crizelor. Trebuie să există acces la credite bancare corespunzătoare situației de criză și voi depune un amendament în acest sens. Președinta, mulțumim. Domnul Ivo. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi este greu să adaug multe lucruri noi la acest text. După părerea mea, formularea, modificarea tratatului a fost uh, dezbătută ori în șir de către liderii statelor membre. De aceea sunt oarecum sceptic în legătură cu posibilitatea de a găsi o soluție doar prin reformulări. Și mă îndoiesc în același timp că ni se va permite nouă celor din Parlament să aducem modificări fundamentale la compromisul care a fost deja găsit în, în Consiliu. Amendamentul pe care l-am depus de fapt, cele trei amendamente pe care le-am depus uh, sunt doar unele uh, uh, pur redacționale care lămuresc textul. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează Silvi, Jürgen, Criton și uh, doamna Mendes de Vigo. Silvi. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim coraportorilor pentru acest aviz. Cunoaștem foarte bine acest subiect. Aș dori să fac o primă observație la solicitarea judecătorilor uh, nemți. Uh, uh, procedăm astfel. Eu am mare respect pentru Curtea Constituțională din Germania. Mă întreb dacă e vorba de revizuirea legii fundamentale, nu ar trebui să fim mai prudenți. Nu spun acest lucru Um, adesea însă mă șochează faptul că revizuirea tratatului se face doar în limba engleză. Mă șochează faptul că statele membre consideră că e atât de urgent, uh, urgent încât să nu se respecte una dintre cerințele de bază ale democrației. Aș fi spus uh, și în germană. Deuxièmement, am repetat-o în limba germană. Nu se poate tolera o astfel de situație. Apoi, în calitate de raportor pe pachetul privind guvernanța economică, ne aflăm într-o situație destul de dificilă din cauza acestei cereri de revizuire. Pentru că atunci când ni s-a solicitat să revizuim guvernanța economică a zonei euro, ni s-a spus că nu se poate deschide tratatul. Vara trecută, Comisia a venit cu o serie de măsuri care merg în direcția cea bună și care Uh, țin cont tocmai de această limitare, respectiv că nu se redeschide tratatul. Și iată că, în imensa lor înțelepciune, și uh, aș spune antevorbitorului meu că și parlamentele au rolul lor și că faptul că șefii de state și de guverne s-au uh, gândit foarte mult nu ne împiedică și pe noi să gândim, pentru că până la urmă așa funcționează uh, separarea puterilor în stat. Uh, cred că, iată, acum ni se spune, ni se vine cu această soluție că se poate deschide tratatul și aceasta pe marginea unui articol uh, pe marginea căruia ne punem întrebări și în dezbaterea cu privire la guvernanța economică. În ce privește consolidarea sancțiunilor, caracterul lor automat, semi-automat, uh, termenii câteodată sunt cam vagi, trebuie să vedem dacă putem să mergem mai departe în zona euro decât articolul 126 din tratat. Deci eu intenționat să fac propuneri, poate că sunt împărținitoare, dar nu e o problemă, dar consider că dacă acum deschidem articolul 136 referitor la măsurile care pot fi adoptate în zona euro, cred că e de datoria noastră să fim coerenți și uh, în pachetul guvernanță economică să ne asigurăm că avem temeiul juridic necesar pentru a ne pune la adăpostul contestațiilor posibile deciziile luate în acest domeniu. Deci, încă o dată, vă rog pe toți să nu acceptăm uh, acest caracter urgent, procedurile extraordinare și uh, ordinile de la Consiliul European când îi cheie. În franceză, când, când are chef. În franceză se spune dacă vrea regele, uh, vrea și legea. Nu așa se întâmplă în Europeană. Nu pentru că uh, Consiliul dorește ceva, Parlamentul trebuie să închidă ochii. Mulțumesc. Jorgen. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Am spus-o deja la ultima dată că grupul meu are o poziție foarte critică. Nu suntem de principiu împotriva uh, unor modificări în tratat, însă nu considerăm că este corectă această procedură, procedură accelerată. Uh, sigur, nu putem uh, uh, modifica acest lucru acum, suntem puși în fața faptelor împlinite, dar este un clar deficit de democrație ceea ce se întâmplă aici. Și nici nu cred că este neapărat necesar să modificăm textul prezent, deci cred că articolul 136, uh, care prevede uh, uh, guvernanța economică, permite aceste mecanisme. Deci, cel puțin în textul din limba germană, cred că ar fi posibil. În ce privește textul în limba engleză și modificările propuse la acesta, to strict conditionality, uh, aceste, uh, această teză mi se pare uh, neoportună, neavenită ca o formă de condiționalitate. Deci, în, în, în germană acest lucru ar putea să implice anumite automatisme și nu ar trebui să fie în așa fel. În ce privește propunerile celelalte ale raportorului uh, și altora, uh, sigur sunt legat de uh, opinia grupului meu, dar cred că este corect să menționăm acest aspect de solidaritate între statele membre europene. Cred că este o alternativă bună și un element care, într-adevăr, trebuie să se bucure de prioritate. Vă mulțumesc! Mr. Mendes. Mulțumesc, domnule Mendes de Vigo. Gracias, señora presidenta. Esta mañana la... Mulțumesc, doamnă președinte. În această dimineață, Comisia AFCO a avut o dezbatere privind uh, uh, componenta juridică, dimensiunea juridică a acestei uh, posibile modificări a tratatului. Uh, încă o argumentare economică în plus, dacă îmi permiteți. Sunt uh, de acord cu uh, cele spuse de domnul Cicluna, și anume că mecanismul de protecție propus de Consiliu nu este acel mecanism de protecție, ci este unul din mai multe mecanisme uh, posibile. Și atunci trebuie să ne întrebăm dacă acest mecanism despre care vorbim aici, dacă această problemă a guvernanței economice se potrivește la restul uh, elementelor din care se compune mecanismul mare global de uh, protecție. Uh, pentru că uh, Trebuie să vedem uh, că aici este vorba de mm, euroobligațiuni, de uh, tot felul de garanții, de valori mobiliare, de multe elemente ale unui singur puzzle. Și cred că, cred că este greșit ca noi din această piesă de puzzle să facem o, o, un element de sine stătător, să facem din el principalul instrument de asanare a Uniunii Europene și respectiv a zonei euro. Nu cred că mergem în direcția cea bună. În ce privește modificările propuse, amendamentele propuse, eh, cred că ar trebui să privim cu oarecare neliniște această completări făcute de raportor, eh, mai ales în ce privește implicarea statelor membre. Eh, practic uh, se oferă un fel de uh, bailout, o salvare de la NEC a celor uh, state care sunt într-o dificultate. Și până la urmă nu asta vrem. Nu vrem să avem un mecanism doar pentru a scoate la mal anumite state care nu au aplicat anumite reguli de guvernanță sigur că se vorbește de consensul care Uh, s-a realizat la nivelul Consiliului și că de fapt Parlamentul nu are un cuvânt prea mare de spus, însă totuși trebuie să ne gândim la impactul acestui fond de stabilitate. Deci dacă acest fond de stabilitate primește uh, prea multă valoare, atunci întrebăm, ne întrebăm dacă nu cumva vor fi ignorate în viitor alte instrumente de care am putea să ne folosim în astfel de situații. În încheiere, uh, doamnă președinte, pun, spun doar că și eu voi depune amendamente, dar amendamentele mele vor merge în direcția uh, limitării uh, domeniul de aplicare și a, și a impactului acestui fond de stabilitate. Iar în ce privește implicarea statelor membre, o consider extrem de uh, dificilă, pentru că, practic, uh, această implicare ar uh, submina uh, dimensiunea europeană a acestui mecanism de stabilitate. Mă rog, de asta toate la timpul lor. Mulțumesc, spune doamna președinte, doar câteva cuvinte și din partea mea mă număr printre aceia care consideră că uh, tratatul nu trebuie neapărat modificat pentru a permite introducerea unui uh, mecanism pe care în principiu îl avem deja. Și de aceea mă îngrijorează uh, unele amendamente. Dacă nu, dacă amendamentele nu sunt formulate cum trebuie, atunci practic putem să ne tem craca de sub picior, deci putem să închidem unele uși care până acum ne-au fost deschise. Deci trebuie, aici se vorbește, de exemplu, despre acea situație în care am, mecanismul se activează în situația de dificultate a unui stat, respectiv într-o situație de criză care ar putea să afecteze întreaga zonă euro. Sigur că Uh, trebuie oarecare, trebuie care, oarecare ingeniozitate lingvistică să, uh, să formulez uh, într-un fel în care um, să nu afectezi domeniul de aplicare, pe de altă parte să spui foarte clar care este, care este convenabilă. Consider de altfel că formularea inițială este și ea foarte periculoasă și nu ne ajută prea mult Eu mi-aș dori ca Consiliul să aplece un pic mai mult urechea la cele care se dezbat aici în Parlament, uh, pentru că noi avem la dispoziție timp uh, suficient pentru dezbateri și, și poate că avem și unele idei bune. Până la 3 februarie, uh, la prânz, trebuie depuse amendamentele, discutarea lor pe 10 februarie, votul în comisie pe 14 februarie, este luna, lunea zilei, primei zile de la Strasburg. În AFCO votul va fi pe 17, astfel încât am putea merge în plenară pe 1 martie. Mulțumesc deocamdată și așa cum mi se arată, continuăm în limba engleză. La punctul diverse nu mai avem nimic înscris. Um, urmează acum o dezbatere în camera privind interviurile în camera ale uh, candidaților la postul de director a, a diferitelor agenții. Deci vă rog ca aceia care aveți uh, atribuții și competențe să fiți în sală, vă rog să rămâneți, iar ceilalți îi rog să părăsească sala acum.